sport mâine. Am un anunț de făcut înainte să trecem, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Aș dori să informez uh, Parlamentul că, în conformitate cu regula 231, nu au uh, fost uh, solicitări de a pune la vot adenda care a fost anunțată ieri la ora 5 uh, după amiază. Prin urmare, aceasta este considerată adoptată. Prin urmare, trecem la următoarea noastră